Comisiei privind transferul de date cu caracter personal către China. Dau cuvântul Comisiei. Mr. President and Domnule președinte, stimați eurodeputați, protecția datelor este un drept fundamental în Uniunea Europeană. Asta se aplică și în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în afara Uniunii Europene. Acest Parlament a jucat un rol cheie în reforma protecției datelor care va intra în aplicare în uh, 2018 și care va consolida dreptul tuturor la protecția datelor. China nu a pus în aplicare nicio lege în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. În conformitate cu legislația actuală și viitoare cu privire la uh, protecția datelor, uh, datele cu caracter personal care sunt transferate înspre statele care nu asigură un nivel adecvat de protecție este posibil doar dacă exportatorul de date european oferă garanții adecvate sau uh, dacă transferul cade în sfera de cuprindere a uh, uh, unei dintre regulamente, uh, regulamentele existente interpretate strict. Uh, Există anumite instrumente, de exemplu clauze contractuale stricte sau uh, anumite uh, reguli uh, pentru întreprinderi care sunt obligatorii, care reglementează foarte bine ce se întâmplă cu cloud computing. În ceea ce privește protecția datelor și legislația din domeniu, totul este la îndemâna autorităților naționale de protecție a datelor și a instanțelor. Autoritățile naționale au la îndemână competențele necesare pentru a interveni. Ele au puterea de a uh, ordona blocarea, uh, ștergerea sau distrugerea datelor. Ele pot uh, impune uh, o interdicție temporară sau permanentă pentru prelucrarea acestor date. Comisia Europeană nu s-a implicat în discuții bilaterale cu China în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, însă Comisia s-a implicat în activitățile APEC, Comunității de uh, Cooperare Asia-Pacific în legătură cu toate aceste chestiuni. Uniunea Europeană este implicată într-un dialog cu APEC pentru a uh, explica uh, cerințele și regulamentele europene pentru ca regulile obligatorii pentru întreprinderi să funcționeze așa cum trebuie, astfel încât să permită transferul internațional de date cu caracter personal. În ceea ce privește datele de localiz- cerințe de localizare a datelor, o chestiune pune în discuție uh, transferul datelor dinspre Europa spre uh, China și accesul la autorităților relevante la aceste transferuri. Acest acces uh, garantează practic legalitatea acestor transferuri și protecția adecvată a datelor. E, ține de uh, autoritățile de supraveghere ale statelor membre care sunt competente în domeniul punerii în aplicare a regulamentelor de protecție a datelor și a directivelor din acest domeniu să se uh, ocupe de supravegherea situațiilor. Uh, China uh, s-a ocupat până acum de uh, securitatea cibernetică, securitatea națională și asta în ultimele 18 luni. Comisia a saltat ocazia de a uh, face comentarii pe marginea unora dintre aceste legi și a susținut inițiativa Chinei de a consolida aceste legi. Uniunea Europeană a subliniat clar Chinei că întreprinderile la nivel mondial uh, trebuie să poată să transfere și să stocheze date cu caracter uh, personal în anumite locații uh, pentru scopuri de supraveghere sau de afaceri. Chestiunile legate de securitatea cibernetică ar trebui să fie abordate într-o manieră proporționată, care să nu creeze bariere nenecesare de acces pe piață și care să nu încalce legislația în vigoare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar Bulț, și acum avem dezbaterea pe care o inițiază domnul Fos. Un minut, vă rog. Domnule Fos? Da. Mulțumesc acum funcționează. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. După cum ați spus și dumneavoastră, cu China suntem departe de a avea un nivel de protecție adecvat la datele cu caracter personal așa cum uh, avem, de exemplu, negocierea în curs cu Statele Unite. Iar transferul de date cu caracter personal către China este însă realitate prin cloud computing sau prin uh, platformele de tipul Alibaba. Iar uh, trimisul nostru special pentru protecția datelor sau uh, apărătorii drepturilor omului în acest, uh, în drepturilor, scuzați în sferei private, ne spun de asemenea că sunt încă foarte multe probleme. De aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră, Comisia, cum putem să garantăm ca standardele pentru protecția datelor să fie respectate ca, la transferurile care au loc acum deja în ceea ce privește date cu caracter personal și vreau să vă întreb și cum putem să um, cerem autorităților uh, autorităților de protecție a datelor și celor care sunt responsabili cu așa ceva pentru ca să poată să-și îndeplinească sarcinile mai bine, pentru că mi se pare că prea puțin se întâmplă până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fos. Trei minute are cuvântul acum domnul Mamikins. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Modelul UE de protecție a datelor nu există în China. China nu are legislație în care să vizeze colectarea, stocarea și transmiterea datelor personale. China nu a intra, nu a semnat niciun acord cu Uniunea Europeană sau cu SUA similar Safe Harder. China și Uniunea Europeană au o abordare diferită privind prelucrarea datelor cu caracter personal în China, uh, protecția datelor nu se face pentru indivizi, pentru persoane. Nu există o autoritate de protecție a datelor în China pentru monitorizarea datelor uh, personale. Doar în instanță se poate uh, acționa pentru a apăra datele personale în China. În ultimii ani, China a adoptat niște legi în acest sens. relațiile uh, comerciale trebuie să se bazeze și pe elemente ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. China va putea să ne arate atunci că eforturile de protecție a datelor sunt uh, consecvente și nu doar uh, um, nu doar un, o încercare de a atrage companii în China. Principiile de bază a protecției a datelor, de a protecției drepturilor individuale, individuale și transferurile de date și mecanismul de punere în aplicare sunt elemente importante în acest, dom- în acest domeniu. Relația dintre UE și China în ceea ce privește protecția datelor va trebui să depășească multe obstacole. Dar dacă ambele părți vor într-adevăr să le depășească cu sinceritate, vor reuși. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mamichins. Acum un minut, doamna von Stoch. Da, mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. La finalul dezbaterii de la plenară mai discutăm acum și despre standardele la transferul de date cu caracter personal către China. Noi, AFD-ul din Germania, cerem la programul, în programul nostru platformă um, să se dea o prioritate protecției datelor personale uh, indiferent de toate și să se extindă acest lucru pe uh, personalitatea uh, fiecăruia, să existe o protecție a personalității, a caracteristicilor și specificităților. Din 2015, în speța Maximilian Schrems, s-au stabilit uh, standardele pentru protecția datelor cu caracter personal, iar transferul în siguranță juridică a datelor acestora și protecția datelor este extrem de importantă pentru încrederea cetățenilor, pentru că dacă cetățenii își pierd încrederea, vedem ce se întâmplă. Ies din Uniunea Europeană Europeană. Deci, haideți să facem tot posibilul pentru ca, așa cum s-a întâmplat și de acordul cu America și la China, să impunem cele mai înalte standarde pentru datele cu caracter personal. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă von Stoich. Și acum are cuvântul domnul Zdehovski. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, stimați uh, colegi, într-adevăr e păcat uh, că un subiect interesant, foarte important, ajunge pe ordinea de zi doar acum, când uh, sala este aproape goală. Interesul uh, este scăzut chiar și în rândul presei la această oră. China este unul dintre cei mai mari uh, parteneri comerciali pentru noi din restul uh, lumii. Există o cooperare economică și culturală cu această țară, care aduce după sine însă și un transfer ridicat uh, ca volum al datelor cetățenilor europeni spre China. După părerea mea, acest transfer ar putea să fie periculos pentru că China, de exemplu, nu are legi deloc în acest domeniu care să reglementeze um, stocarea, ștergerea sau uh, prelucrarea datelor cu caracter uh, personal. Acest lucru este un risc pentru Uniunea Europeană și cetățenii săi. De aceea um, situația trebuie uh, rezolvată, transferurile de date cu caracter personal între Uniunea Europeană și China trebuie să se supună legislației europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zdehovski, și acum un minut are cuvântul domnul Kelly. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. A vorbit Comisia despre regulamentul privind protecția datelor. Și, asemenea, colegului Vos și al lui Ian Albert și eu am ocupat de acest subiect ca raportor de la ITRE timp de patru ani. Se oferă prin acest document protecția datelor pentru cetățenii europeni, după care ne-am confruntat cu situația cu SUA, Uh, Safe Harbor uh, a fost uh, înlocuit acum cu Privacy Shield. Dar am neglijat probabil situația și relația cu China, așa cum s-a spus. Acolo protecția datelor este neadecvată față de protecția la care au dreptul cetățenii europeni. Se face transfer de ce, ce mai multe date către China, de produse chineze, software așa mai departe. Este important, deci, să avem uh, relații cu chinezii și trebuie să avem un fel de, uh, o, o de prelungire a acestui uh, scut de securitate și în relațiile cu China. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly. Trecem la procedura Catch the Eye și începe colegul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. China nu are nicio legislație care să țină cont de transmiterea sau stocarea și tratarea informațiilor cu caracter personal și n-a stipulat niciun acord cu Uniunea Europeană până acum. Modelul european uh, în domeniul acesta este un standard, dar nu este un standard care se poate aplica global. Cu toate acestea, Uniunea Europeană limitează transferul de date cu caracter personal către statele care nu respectă standardele de, a, uh, de sferă privată și respectarea sferei private, iar uh, schimburile comerciale însă între Uniunea Europeană și China au devenit din ce în ce mai multe și schimburile de informații la fel în această era cloud computing-ului. China însă are o politică comercială foarte agresivă și foarte multe zone offshore uh, sunt atacate prin cloud computing și investitorii străini sunt foarte interesați. Aceasta se întâmplă în timpuri în care transferul de date de ale cetățenilor către China um, trebuie să respecte neapărat standardele pe care le impunem și altora. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caputo, iar acum un minut, domnul Ciambațchi. Mulțumesc, domnul președinte, doamnă și domnilor. Uniunea Europeană încearcă să-și adâncească comerțul în baza principiului uh, tratamentului uh, egal. Avem un regulament în ceea ce privește uh, protejarea datelor cu caracter personal, însă acesta are anumite lipsuri. Eu sunt puțin sceptic. Cred că ar trebui să ne îmbunătățim legislația în ceea ce privește protecția datelor și cred că interesele statelor terțe n-ar trebui să interfereze cu propriile noastre afaceri ar uh, fi o imprudență din partea noastră să oferim acces liber datelor cu caracter personal, fără să avem nivelul adecvat de uh, securitate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Giambatski, și acum, în finalul procedurii Catch the Eye, are cuvântul domnul Iacov Cici. Încă o dată mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, relațiile cu China devin din ce ce mai puternice și mai complexe. Bineînțeles, uh, această țară, partenerul nostru, nu are un sistem de protecție a datelor, de colectare a lor și de protecție și de transfer al datelor. Această problemă ne paște nu numai în relația cu China, ci și cu alte țări protecția datelor cetățenilor europeni este extrem de importantă. Eu vă propun, deci, să nu discutăm uh, separat despre protecția datelor cu China și cu SUA. Mai bine ar fi ca uh, noi să încercăm să creăm cu partenerii noștri un concept de securitate cibernetică, care este la fel de importantă precum securitatea fizică și nu văd de ce Uniunea Europeană și partenerii noștri nu ar apuca pe acest drum. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacovcici, iar acum în numele Comisiei îi dau cuvântul doamnei comisar Pulț. Domnule președinte, stimați deputați, Mulțumesc pentru contribuțiile foarte utile pe care le-ați adus la această dezbatere. E clar că lumea digitală, transferurile transfrontaliere de informații și caracter privat uh, sunt uh, într-adevăr o provocare. Trebuie să avem mare atenție pentru transferul de date personale. Dreptul cetățenilor, așa cum este el prevăzut în cartă, dar și în, tratat, în legislația secundară, trebuie să fie respectat. Este important să subliniem, deci, că în absența unor transferuri uh, corecte de date cu caracter personal, trebuie să avem uh, clauze de salvgardare și aceasta din partea celui care le exportă. Aceste clauze de salvgardare sau garanții pot fi aduse prin uh, intermediul unor uh, clauze care să fie obligatorii pentru exportatorul și importatorul de date. Aceasta include uh, obligații uh, cu privire la măsurile de securitate interalia, obligația de a adopta măsuri tehnice pentru protejarea datelor personale împotriva unor uh, încercări de um, obținerea acestor date accidentale sau nu și, uh, de asemenea, informația la subiectul acestor date trebuie să fie foarte clară, notificarea către exportatorul de date și notificări uh, de către țara în care se aplică legislația, dar și protecție în fața oricărui acces neautorizat sau accidental și ne, un acces și accesul cetățenilor la datele personale, dar și o posibilitate de a le șterge aceste date și compensări pentru uh, cazuri de daune sau încălcări. Multe din aceste clauze necesită, deci, pentru uh, fiecare cetățean să aibă dreptul să um, fie tratat ca un beneficiar uh, terț și în același timp, curtea sau tribunalul statelor membre în care uh, exportatorul este, um, este rezident trebuie să poată să aibă, ultim, să aibă capacitate de a da sentință. Cei care fac controlul acestor reguli trebuie să fie legați de anumite reguli corporatiste foarte obligatorii. Iar uh, acestea, orice individ care face parte din acest uh, corp ar trebui să poată verifica dacă se respectă aceste standarde și dar să se poată și uh, iniția plângeri în fața unei uh, instanțe în statele membre, iar statele membre care, transfer, care transferă directiva ar trebui să fie autorizate de către DPA din fiecare uh, autoritatea din fiecare stat membru în care compania dorește să-și transfere datele. Așadar, Comisia Europeană va continua să se implice în dialogul cu China și cu alți parteneri uh, în Asia și America de Nord pentru a putea promova principiile solide care au fost abordarea noastră încă de la început în ceea ce privește protecția datelor personale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Bulț! Am încheiat această dezbatere despre transferul de date cu caracter personal către China, declarația Comisiei și acum ultimul punct de pe ordinea de zi.